Avem pe ordinea de zi votul privind raportul domnului Kreis Wolfer pentru sprijinul acordat Curții Penale Internaționale. Domnul uh, Kreis Dörfler uh, dorește să introducă trei amendamente. Primul amendament, deci o să discutăm despre toate amendamentele separat. Primul amendament acum. ca rezultat al discuțiilor trebuie să facem uh, două modificări și să introducem un nou element. La considerantul 11 trebuie să îndepărtăm numele lui Muammar Gaddafi, timp a fost împușcat și la articolul 24 același lucru, aceeași observație. Dar o să-l adăugăm pe Saim uh, Gaddafi, care este fiul său, și pe conducătorul Libiei. Deci cred că trebuie să facem aceste schimbări. Apoi la articolul 48 vom adăuga dreptul uh, internațional umanitar și justiția internațională. Deci solicităm uh, în alte reprezentante să fie activă în acest uh, domeniu. Cred că raportul a venit uh, la timp având în vedere situația din Siria și trebuie să fie foarte clar că dictatorii vor fi aduși în fața justiției cei vizați din Siria trebuie să știe că sabia lui Damocles le atârnă deasupra capului, așa încât aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră și colegilor mei pentru cooperarea de care au dat dovadă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Colegul nostru a prezentat toate cele trei amendamente orale la un loc. Există opoziție față de aceste amendamente? să opune cineva? Vă rugăm să vă ridicați dacă doriți să vă opuneți. Văd că nu s-a ridicat nimeni, astfel încât vom vota și pe marginea acestor amendamente orale. Văd cu apel nominal și deschid votul acum. Czy wszyscy głosowali? A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări colegului nostru. Următorul punct pe ordinea de zi este votul în ceea ce privește raportul domnului Cumuțacos pentru continuarea dezvoltării unei politici maritime integrate. Uh, blocul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Blocul numărul 2 devine caduc. Acum propunerea comisiei modificată. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări domnului Cumuțacus. Acum, uh, proiectul de rezoluție legislativă, vot cu apel nominal, votul s-a deschis, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Mulțumim. Vă mulțumim pentru acest raport. Următorul punct pe ordinea de zi este raportul domnului Brezina în ceea ce privește programul cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear. Proiectul de rezoluție. 22 de amendamente din partea Comisiei ITRE. Le supun pe toate la vot. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 Să verificăm amendamentul 30. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 35, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 32, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 33, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Acum, uh, la vot, propunerea modificată a Comisiei pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Supunem la vot și proiectul de rezoluție legislativă în vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Priente. Dziękuję i gratuluję koledze Brzezinie. Se adoptă. Vă, vă mulțumesc și adresez felicitări colegului Brezina. Următorul punct pe ordinea de zi este votul în ceea ce privește summitul UE-SUA, care va avea loc pe 28 noiembrie 2011, proiect de rezoluție. Rezoluții 5 grup politice. Să Trecem acum la examinarea uh, propunerilor de rezoluție a cinci grupuri politice. Amendamentul 1. Înțeleg că domnul Brock dorește să ia cuvântul. Aveți cuvântul, domnule Brock. Domnule președinte, cred că am făcut o greșeală. Grupul meu recomandă să votăm în favoarea amendamentului numărul 1. Bun, să votăm, spune președintele. Amendamentul 1. Cine este pentru, cine este împotriva, abțineri, adoptat. Alinatul 8. Un vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 11, vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Adoptat. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm electronic. Amendamentul 2. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Adoptat. Alineatul 14, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă partea a doua, pentru, cine împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 22, doamna Ladford dorește să prezinte un amendament oral la Uh, aliniatul 22. Doamna Latford, vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Este un uh, amendament care reflectă faptul care reflectă faptele, pentru că, într-adevăr, este formulat și aveți în nota noastră și anume ia notă de anunțul uh, Comisiei privind încheierea negocierilor uh, privind acordul UE uh, Statele Unite PNR care va fi analizat de Parlamentul European în lumina cerințelor pe care le-a um, au fost enunțate în rezoluțiile din 5 mai așa încât uh, sper că toată lumea poate să fie de acord că este uh, practic o enunțare a faptelor și a poziției în care ne aflăm. Nu are nicio semnificație subiectivă atunci când schimbăm această formulare. Președintele, mulțumesc. Dorește cineva să protesteze împotriva acestui amendament? Nu văd că uh, este cazul. Deci amendamentul 22, uh, uh, alineatul 22, cine este pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 4, cine este pentru? Îmi cer scuze, spune președintele. Cineva sugerează? Nu, nu. Amendamentul 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Să verificăm electronic. S-a deschis votul. Amendamentul 4. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. După alineatul 25, domnul Brock va prezenta un amendament oral. Aveți cuvântul, domnule Brock. Domnule președinte, dragi colegi, o serie de comisii au analizat uh, pregătirile pentru acest uh, summit și s-au făcut uh, propuneri utile care nu au fost incluse toate uh, în uh, rezoluția comună. Însă, cu aprobarea dumneavoastră, aș dori să includ acest lucru în activitatea delegației. Puteți accepta acest lucru ca un amendament oral? Deci, delegația Parlamentului European să utilizeze contribuția diferitelor comisii. Dorește cineva să se opună acestui amendament oral? Nu cred că este cazul, nu văd. Uh, văd că sunteți bucuroși și aprobați această propunere, așa încât să votăm după uh, aliniatul 25. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, adoptat, împreună cu amendamentul oral. Acum uh, supun propunerea de rezoluție la vot pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreau să vă mulțumesc pentru această rezoluție cheie. Acum punem la vot uh, propunerea de rezoluție în ceea ce privește internetul deschis și neutralitatea rețelelor în Europa. O să supunem întreaga uh, rezoluție la vot. Nu există amendamente pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul punct pe ordinea de zi este votul în ceea ce privește șase rezoluții cu privire la interzicerea muniților cu dispersie. Au cinci grupuri politice. Nu au fost uh, uh amendamente. Alineatul 1, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Alineatul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul E, Cine este pentru, împotrivă, cine se abține, adoptat. Proiectul de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul punct pe ordinea de zi, votul cu privire la patru propuneri de rezoluție în ceea ce privește modernizarea legislației privind TVA pentru a impulsiona piața unică digitală. Uh, propuneri de rezoluție a trei grupuri politice, nu sunt amendamente, supun la vot întreaga rezoluție. S-a deschis, e un vot cu apel nominal, s-a deschis votul, a votat toată lumea, închid votul. Și acum vom vota raportul domnului Lisec în negocierile pentru acordul de asociere Uniunea Europeană-Georgia cu o propunere de rezoluție. Uh. Amendamentul 7. Cine este pentru? Da, vă rog, aveți cuvântul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 George are speranțe foarte mari. Bun, foarte bine. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva. Abține. Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotriva. Vom verifica. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum domnul Svoboda uh, propune un amendament oral, amendamentul 5. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele grupului meu politic am depus un amendament pentru că au existat câteva informații incorrecte și am fi vrut să uh, le corectăm prin acest amendament oral și sper că toți colegii vor fi de acord. Spunem în felul următor. Uh, lansează un apel către autoritățile din Georgia pentru a evita utilizarea unei presiuni politice disproporționate împotriva disidenților politici și amintește că eforturi uh, sunt necesare pentru a consolida etc. etc. democrația în Georgia. Foarte bine, mulțumesc că există obiecții. Se opune cineva față de acest amendament oral? is Uh, well, it's enough. I'm sorry. It's impossible. Mr. Svoboda. Da, se pare că nu sunt destule persoane, deci îmi pare rău, domnule președinte. Domnul Sovoda, da, îmi pare foarte rău de acest lucru. Cred că nu sunteți împotriva democrației multipartite în Georgia. Oricum, iau cunoștință de acest lucru. Ich möchte nur auch meinen Inhalt, meinen ersten Antrag zurückziehen, denn der... Äh, atunci äh, retrag conținutul acestui amendament pentru că raportul domnului Lisek este unul foarte bun și n-ar trebui să existe elemente incorrecte în acest raport. Deci retrag amendamentul meu, nu trebuie să-l votăm. You would like to withdraw? Domnul președinte, dacă înțeleg eu foarte bine, atunci nu mai Votăm amendamentul 5. Da? Deci nu-l votăm. Foarte bine, mulțumesc. Rezoluții. Głosowanie imienne. Otwieram głosowanie. Și acum vot cu apel nominal pentru întreaga rezoluție. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum vom vota, bineînțeles, felicitări domnului Lisek și acum vom vota raportul domnului Gustafsson referitor la integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European. Și nu sunt amendamente. Aliniatul 2, punctul E, două părți, ci prima parte cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, cea de-a doua parte pentru, împotriva, abțineri. Vom verifica în mod electronic, deci verificăm cea de-a doua parte a aliniatului 2, punctul E. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul.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 Împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 11, pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 12, prima parte, pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru vom verifica vom verifica aliniatul 1, prima parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Și cea de-a doua parte acum, cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Vom verifica și cea de-a doua parte a liniatului 12. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Și acum, considerentul N. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? se adoptă. Și acum votăm întreaga moțiune de rezoluție. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Yeah. Uh, dziękuję panu Gustafsonowi. Mulțumiri domnului Gustafsson, felicitări și acum vom vota raportul doamnei Lovin referitor la combaterea pescuitului ilegal la nivel mondial și rolul Uniunii Europene în acest sens. Nu există amendamente, deci supunem la vot. Aliniatul 12, prima parte, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul.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 votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Doamna Lovin va prezenta un amendament oral la aliniatul 35. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Uh, we would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Am fi vrut să înlăturăm un cuvânt la începutul aliniatului 35 și să fie astfel înlocuit cu examinează posibilitatea de a. Deci cere comisiei să examineze posibilitatea de a, a uh, analiza modul în care modul în care acest sistem de preferințe generalizate plus este aplicat. Bineînțeles, acest lucru a fost dezbătut în Comisia INTA, sistemul GSP Plus, și sper că toată lumea va fi în măsură să accepte acest amendament oral. Mulțumesc, spune domnul președinte. Aș vrea să știu dacă este cineva împotriva acestui amendament oral. Dacă nu, atunci votăm amendamentul 3, aliniatul 35 cu amendamentul oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și întreaga rezoluție s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Mulțumesc foarte mult, felicitări doamnei Lovin. Și iată că am terminat voturile, vă mulțumesc foarte mult și ne vom revedea peste două săptămâni la următoarea ședință plenară.